Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mes amis français. Dragi colegi, dragi colegi, dragi prieteni francezi, văd că încă negociați după ce a avut loc această reuniune cu prietenii de la Libe. Iată că acum, în sfârșit, suntem iarăși între noi, cei de la Econ, și putem să începem. Mai întâi avem o consultare sau o reconsultare, pentru că pe 21 ianuarie Consiliul ne-a informat în scris că la Coreper s-a atins un acord politic. E vorba de uh, regulamentul pentru uh, plățile cu cardul MIF 2. Deci, uh, s-a votat pachetul la Consiliu și uh, noi vom avea o noi am avut, mă scuzați, o primă lectură încheiată anul trecut în aprilie, iar săptămâna trecută am uh, putut să vedem textul consolidat între Parlament și Consiliu. Acest text ne-a parvenit nouă celor de la Econ și acum nu rămâne decât să votăm dacă suntem de acord cu acesta sau nu. Dar, înainte de a trece la fapte, aș dori să dau cuvântul raportorului nostru, Pablo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să vă rog un lucru, să sprijiniți acest raport foarte important, pentru că prin intermediul acestuia cetățenii vor plăti taxe mai uh, reduse dacă fac plata cu cardul. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, raportorilor din umbră, um, colegilor și vreau să mulțumesc și Consiliului. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Înainte de a trece la vot, vreau să mă uit în sală și să îi întreb pe colegi dacă au cartelele de vot. Da? Haideți să facem și o, un vot de verificare ca să știm dacă uh, se respectă voturile alocate fiecărui grup politic. Deci, votăm. Șase colegi, banul cinci nu au votat. Văd că crește și numărul cartelelor de vot introduse în consolă. Nu mă prea ajută această situație. Mai sunt patru colegi care au cartela în consolă, dar care încă nu au apăsat pe butonul de vot. Bine, s-a închis votul. Cine nu e în sală? Am înțeles. Închidem votul. Se respectă ponderea voturilor. Și acum vot prin apel nominal pentru rezultatul negocierii pentru MIF 2. S-a deschis votul. The, the voting is for the next year. Yeah. <laughs> You have it. Yeah. Because I don't have it. Yeah, you it. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări raportorului, felicitări întregii echipe de negociere. Urmează să ajungem cu acest dosar în aprilie la plenară, după ce juriști lingviștii vor fi verificat întregul text. Și vom putea vota, desigur, la plenară. Trecem acum mai departe și votăm uh, raportul pe politica de concurență. Raportor este domnul Messerschmidt. Aveți ceva de spus sau începem votul? Voi fi foarte succint, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care și-au adus contribuția în spiritul compromisului. A fost minunat să se întâmple asta. Sper să transmitem un mesaj clar uh, și dacă se poate unanim uh, celorlalte instituții. Mulțumim foarte mult, domnule Messerschmidt. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? 64, eh, mă scuzați. Abțineri? Haideți mai bine să verificăm. Deci, la 64. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 72. Se cere o verificare. Bine, s-a cerut o verificare pentru 70, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respectă cu același număr, se respinge, vă scuzați, cu același uh, număr de voturi. Aveam dreptate, estimată colegă, țin să subliniez asta. Trebuie să spuneți că am uh, ochi de șoim. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu e întotdeauna atât de simplu, spune președintele. Eu cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Amendamentul 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și de data aceasta președintele a avut dreptate, se adoptă. Amendamentul 73 e inclus în compromisul E. 74, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm încă o dată. Pentru amendamentul 74 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 84. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 85. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul la amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru, 88, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se respinge, dar mai bine verificăm electronic. Votăm amendamentul 91. S-a deschis votul. Un vot în plus de la socialiști. Un vot în plus de la socialiști. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul F. Pentru. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar dacă doriți, verificăm electronic. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe. Amendamentul 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Votăm amendamentul 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Din păcate se respinge. Compromisul G. Pentru. A, nu, un vot pe părți. cer scuze, spune președintele. Votăm mai întâi prima parte și apoi a doua. Cine este pentru prima parte? Vot prin ridicarea mâinii. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm electronic. A doua parte a compromisului G. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Atunci trebuie să continuăm cu 119. Raportul e de acord? Da. 119 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 120 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 121 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul H. Pentru? Împotrivă? Abțineți? Se adoptă. 126. Pentru? Împotrivă? abțineți. Eu zic că se respinge, dar verificăm electronic. Votăm 126. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă. SND sunt împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic 133. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și aici, 134, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 135 pentru Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trebuie să, să votăm uh, textul original al alineatului 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 140 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 144. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru. Pentru, vă rog frumos. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 154 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, dar eu cred că se adoptă. 156. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Am văzut bine. 157. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158. Da, verificăm nicio problemă. Votăm uh, electronic amendamentul 157. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se adoptă. 158. 158 pentru. Împotrivă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 abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se dorește o verificare electronică. S-a deschis votul pentru 171. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și aici, pentru că mi se pare că v-ați lenevit. S-a deschis uh, votul. Nu e vorba de primul rând, spune președintele. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Asta era 171. 100, 174 pentru, împotrivă, abțineri. Verzii n-au nicio opinie? Mi s-a părut că n-a ridicat nimeni mână. Se adoptă 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 176 s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Bine că am verificat. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se adoptă. Se adoptă, se adoptă. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 187 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 188 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 189. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 190. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm textul original al uh, paragrafului 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 191 pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm 191. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. 192 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru împotrivă, abțineri. Aici vreau o verificare electronică, spune președintele, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original al aliatului 15 pentru împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Aliatul 15, text original, s-a deschis votul. Să închizi votul și se adoptă. Compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 206. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208. Pentru, împotrivă, abțineri, Nu sunt foarte sigur, nu știu ce e cu liberalii. Verificăm. 207. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 208. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 209. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul N de la North Pole, spune președintele, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 211. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic la, 100, la 211. 211. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da, acum e clar, se respinge. 212 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru împotrivă, îmi cer scuze, spune președintele, aveți cu toții dreptate, fie caduc 214 pentru 214 pentru împotriva abțineri se respinge 215 pentru împotriva abțineri eu cred că se adoptă, dar verificăm 215 S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 216 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 211 e acoperit, uh, compromisul F. Votăm textul original. Ușurel, ușurel, spune președintele. Deci textul original de la 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, mă descurc, am mai făcut din astea, spune președintele, 219 pentru, Eram foarte tânăr pe vremea aia, comentează președintele, 211 pentru, împotrivă. Verificăm, a vrut domnul Langen. O verificăm la 219, s-a deschis votul. Iarăși e clar. Atunci închidem votul, se adoptă. 220. Dintr-o dată, cele mari, două mari grupuri poziție au votat pentru, deci e destul de clar. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, putem să verificăm, spune președintele. 220. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă.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 Abțineri. Se respinge. Verificăm, nicio problemă. 225. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge, e clar. 226. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri. A, da, mulțumesc, e acoperit. 230. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 231. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a... A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 240 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă.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 251. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul R de la Richard. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 256. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 259 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. T de la Teodor. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 263 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 264, pentru, împotrivă, abțineri, aș vrea să verificăm electronic. M-aș bucura foarte tare să văd pe liberal participând din nou la vot. Să deschis votul. Mă refer la ridicarea mâinii. Nu știu cum votează ALDE. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe. 265 pentru împotrivă abțineri. Vreau să verificăm electronic. 265. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 266 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original de la 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original de la alineatul 27 pentru, verificăm, 273. S-a deschis votul. 273. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Textul original de la liniatul 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 274 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 275 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul V de la Victor pentru Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 283 pentru. Se dorește un vot în uh, bloc. Nu, lista mea nu permite asta. 283. Repede, pentru împotrivă se adoptă. 284. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 285. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 286. Pentru. Împotriva. Abține. Se adoptă. 287. Pentru. Era clar, spune președintele. Dar la 286 clar a fost rezultatul clar. Pariez cu dumneavoastră, domnule Gigold. Bine, verificăm, uh, pentru că colegii au această dorință. 286 s-a deschis votul electronic. 286. Și ce surpriză! că s-a adoptat. Asta e avantajul când stai aici sus la prezidiu, spune președintele, 287. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum revenim la ritmul normal, uh, compromisul W. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Doriți o verificare electronică uh, la 28. S-a deschis votul. 28 în engleză, spune președinte, pentru cei care nu înțeleg germana mea bavareză. A votat toată lumea, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liberalii au fost pentru. Bine, verificăm atunci. Amendamentul 29, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Mulțumesc, domnule Langen. Compromisul X. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul Y. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul original de la constantul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Z. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Se abțineri. Se respinge. Compromisul AA. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AB. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referirea 1. Text original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Text original, referirea 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Referirea 3. Text original pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Referirea 4. Text original pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Nu știu, văd că alte grupuri politice au alte liste de vot. Din sală s-a cerut un vot în bloc, deci amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, mm, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, a, textul original, se scuză președintele. Text original, Ce bine că vă avem aici, în sală. Uh, amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum uh, se aplică aceeași regulă, nu așa? 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 pentru împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Referirea 11, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Elementul 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Referirea 16 cu text original pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru împotrivă, abține, se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15. <clears throat> Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, referirea 24, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Referirea 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Text original, referirea, referirea 27 până la 41 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 19, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și data aceasta. Amendamentul 20. Vot electronic. Ați votat. S-a închis votul. Se respinge. 21 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic. E din ce în ce mai pestriță situația. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. IMCO, aliniatul 1. Putem să votăm în bloc? Am înțeles, spune președintele. Deci votăm mai întâi aliniatul 1 pentru împotriva. Mai bine verificăm electronic. Aliniatul 1, IMCO. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. IMCO 2. Pentru. Da, am înțeles, spune președinte. Deci de la 2 până la 19 merge un vot în bloc. Am înțeles. În afară de 12. Votăm IMCO 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Nici nu am spus, domnule profesor Luche, alineatul 12. Nici n-am spus. Deci este în afară? Nu, e, 5, e o greșeală. 15 nu poate să fie votat. Și eu am crezut asta, dar dumneavoastră ați spus din sală că 12. Votăm. 2, 7, 8, 9, 10, 12. Vot ridicarea mâinii, mâinii pentru împotriva obțineri se adoptă. IMCO, paragraful, alineatul 15, mă scuzați, pentru împotriva obțineri se adoptă. Și iarăși 18-19 în bloc, vă rog. Domnul raportor, mulțumesc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm raportul astfel amendat, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 51 de voturi pentru, 2 voturi negative, 4 abțineri. Felicitări raportorului și raportorilor din umbră. am amânat celălalt vot în așa fel încât s-a încheiat sesiunea de vot și luăm două minute pauză.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 Wir fahren in unserer Sitzung fort. I hope I do not disturb all of you during your discussions. Elisa? Okay. Obrigado. Um, bei păi der Entla Cum spuneam, stimați colegi, e vorba de descărcarea de gestiune pentru cele trei agenții și trebuie să oferim avizul nostru pentru Comisia de Control Bugetar. Am avut plăcerea să redactez aceste trei rapoarte și mulțumesc colegilor pentru numeroasele amendamente pe care le-am primit, 26 pentru ABE, 25 pentru ESMA. Prin urmare, cam același lucru. Practic, e vorba de trei teme și aș invoca întâi rolul și funcția agențiilor, prioritățile, metoda de lucru, respectiv um, dotarea financiară a celor trei agenții. Există și uh, chestiuni legate de modalitatea de finanțare a agențiilor. În plus, în cadrul descărcării ABE, se face referire la raportul special numărul 5 din anul trecut al Curții Europene de Conturi privind rolul supravegherii bancare în context în contextul Uniunii Bancare și a structurilor de supraveghere europene. Dacă e să privim amendamentele și e ceea ce eu am făcut ca raportor, ne dăm seama că intervin o serie de puncte comune dincolo de uh, grupurile politice. I-aș pe colegii socialiști să vorbească fie pe un ton redus, fie să iasă. Uh, Uh, m-aș bucura să ne putem înțelege încă aici în sală. Eu cred că există o interfață importantă între amendamentele prezentate de diversele grupuri și sper că și la vot vom reuși să găsim niște compromisuri. E vorba de rolul agențiilor, întâi de toate, un rol important pe care l-au de jucat, dar trebuie și să fixăm priorități clare. Ei nu trebuie să-și depășească mandatul și tocmai de aceea căutăm formulele cele mai adecvate care să poată aparține unui text comun. E nevoie și de o dotare financiară suficientă, e evident, dar nu trebuie nici să le acordăm un cec în alb, numai și mai pentru că desfășoară activități de supraveghere. Nu, uh, de aceea vor putea beneficia de credite suplimentare. Alți minteri, ar fi vorba de o autoalimentare a agențiilor și nu e în interesul nostru. Iată de ce trebuie să găsim un compromis rezonabil. Există mai multe amendamente asupra modalității de finanțare a celor trei agenții și cred că cel mai bine ar fi ca în cadrul activităților Comisiei asupra dezvoltării celor trei agenții să reflectăm la structura finanțării. Dacă aceasta trebuie să treacă prin buget, dacă trebuie finanțată 100% de către beneficiarii. Um, prestațiilor acestor agenții sau dacă decidem pentru un model mix. Nu putem decide sigur acest lucru în cadrul descărcării bugetare, dar e o temă care merită, merită pusă pe masa de lucru și cred că cel mai bine ar fi să găsim și pe această temă un amendament de compromis. Date fiind aspectele complementare și aceste uh, idei similare în grupurile politice, eu cred că vom putea obține uh, niște compromisuri beneficiind de o largă majoritate. Ca raportori am putut discuta, colegii chiar ieri am trimis niște propuneri echipe de negociere. Există amendamente și despre protecția consumatorilor, mm, care dau un rol încă și mai activ agențiilor și, sincer, ca și raportor pot să vă spun că eu privesc critic aceste amendamente, întrucât nu cred că legislația poate să se realizeze prin intermediul supravegherii, ci legislația trebuie să emane din structurile adecvate, adică inițiativa a comisiei, proces decizional și, în fine, decizia legislativă a Parlamentului într-un Consiliu. Semnalăm că agențiile, în ce privește informarea, comunicarea, toate aceste întrebări și răspunsuri, ei bine, agențiile sunt foarte active și a defini un regulament unic uh, ar merge tocmai împotriva misiunii ce le-a fost acordată de către brațul legislativ. Practic, amendamentele sunt în jurul acestor chestiuni. Doream să mulțumesc colegilor care au introdus această multitudine de amendamente și, cum vă spuneam, sper că vom găsi niște compromisuri cât mai bune. În a doua etapă vom veghea ca deciziile noastre să fie adoptate și la Comisia de Control Bugetar, pentru că ei sunt competenți pe fond în ce privește toate agențiile Uniunii Europene. Iată ce doream să vă spun în calitatea mea de raportor și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, după care celorlalți colegi care ar dori să se exprime. Și întâi de toate, pentru social și democrat, Ole Ludvigson. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett utmärkt samarbete. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc domnul raportor pentru cooperarea excelentă. Eu nu sunt convins că acest proces se îndreaptă în direcția cea bună. Acum, dacă e vorba să invocăm evaluarea pe care Curtea de Conturi o face asupra activității acestor trei agenții, potrivit cărora contabilitatea lor este corectă și nu am motive să pun sub semnul întrebării evaluarea curții de conturi, eu cred că putem acorda descărcarea de gestiune pentru toate trei agențiile. Dacă ne uităm la propunerea de aviz a raportorului și la propunerile de amendamente, e de văzut cum putem obține un echilibru, pe de-o parte, agențiile nu își pot depăși mandatul. E un lucru esențial. Și merită subliniat că AB trebuie să uh, pună la contribuție mandatul pe care îl are. Într-un raport special asupra AB, Curtea de Conturi a arătat că nu există suficientă resursă pentru activitatea acestea, așa că să-și poată îndeplini întregul mandat. Cred că e o temă pe care trebuie să o evocăm și noi. Și acest lucru e valabil pentru toate cele trei autorități, agenții, pentru că ele sunt, în momentul de față, subfinanțate. Temele uh, legate de protecția consumatorului trebuie exploatate pentru că există potențial pentru ca autoritățile să devină mai active în acest sector, deci al protecției consumatorului. Iată de ce ar trebui și noi în textul nostru să subliniem aceste aspecte. Sigur, aștept în continuare cu interes colaborarea noastră și eu sunt sigur că vom obține niște compromisuri rezonabile pentru că sunt posibile și mulțumesc încă o dată tuturor pentru colaborare. Vom găsi, sunt sigur, o soluție bună. Mulțumesc, domnule Ludvigson. Acum pentru ECR, Bert Lucker. Mulțumesc, domnule președinte și domnule raportor, în același timp, pentru munca dumneavoastră. Aș dori să fiu succint în prezentarea mea și voi urmări structura pe care dumneavoastră ați propus-o. În ce privește observațiile generale, în ce privește autoritățile de supraveghere, punem accentul asupra faptului că aceste autorități de supraveghere au fost create pentru a coordona activitatea autorităților naționale și că, deci, principiul subsidiarității se aplică și în cazul lor. Ca formularea propusă pentru compromisul A poate fi puțin modificată și ar trebui să ne îndepărtăm poate de o funcție esențială pentru a trece la o funcție, o descriere mai obiectivă, ținând seama de orientări, de orientările agențiilor. Și ne-am dorit ca lucrurile să figureze în acest fel în text, pentru că în partea a doua, prioritățile și dotarea financiară sunt puncte foarte importante. Banii trebuie folosiți în mod chipzuit. Și am vrea să se arate că utilizarea resurselor disponibile la nivel național trebuie luată în serios. Iată de ce mi se pare cât se poate de just să solicităm în, acest, în acest raport ca agențiile să se concentreze pe mandatul ce le-a fost acordat și să nu încerce să abordeze și alte competențe care le-ar depăși. Totuși, suntem sceptici vis-a-vis -vis de formulele ce se referă la prima fază. Iar și la o subfinanțare a autorităților, pentru că acest lucru ar fi nefast tocmai pentru activitatea agențiilor și nu suntem convinși că această subfinanțare a fost îndeajuns dovedită. Iată de ce ne-am dorit niște formulări mai exacte și am putea abandona prima parte a frazei de la compromisul E. Apoi, uh, modele de finanțare, modalități de finanțare, al treilea punct pe care l-ați menționat în structura dumneavoastră, este important ca acestea să fie menționate în raport, dar de asemenea, credem că nu poate fi exista o finanțare printr-o linie bugetară directă de la bugetul Uniunii Europene, ci cheltuielile trebuie repercutate și asupra operatorilor de piață care până la urmă profită de pe urma acestei activități de supraveghere sau care fac obiectul acestei supravegheri. Iată de ce ne opunem utilizării creditelor bugetare în acest scop și solicităm ca această formulare cu sau sau de la compromisul uh, D, cred că e vorba de compromisul D, să nu rămână așa, ci să solicităm ca finanțarea să fie asumată de utilizatori până la urmă și cei care sunt supravegheați. În ce privește protecția consumatorilor, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să fim cât se poate de prudenți în formulările noastre. Argumentul dumneavoastră e corect, nu ar trebui să încercăm să legiferăm prin intermediul acestor autorități. Mulțumesc, spune președinte Nils Torvalds pentru Alden. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat îndelung uh, la un moment dat și nu aș mai uh, relua anumite puncte, aș dori să mă exprim în uh, limba germană, tocmai pentru ca dezbaterea să fie mai vie. Nu multe lucruri s-au schimbat. Eu am propus o serie de amendamente și cred că acestea sunt destul de liberale. Prin urmare, cred că vom putea găsi compromisuri și astfel să progresăm. Poate că în momentul de față să încerc exercițiul de a vorbi și o altă limbă pentru a nu chinui interpreții. Dacă domnul Lucă m-a înțeles măcar parțial, eu sunt foarte mulțumit. Uh, mulțumesc, spune președintele. Eu vin din sudul Germaniei și, uh, spre deosebire de profesorul Luche, pot să vă confirm că eu unul am înțeles limba dumneavoastră germană. E foarte bine, trebuie să continuați să vorbiți germană cu curaj. Eu unul v-am înțeles foarte bine, domnule Torvald, și vă mulțumesc foarte mult. În numele GUE, acum, uh, domnul McCarthy. Thank you, um, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și grație eforturilor dumneavoastră în calitate de raportor um, pentru aceste descărcări de gestiune. Vă mulțumesc. În legătură cu raportul reprezentat, există elemente pozitive din punctul de vedere al grupului nostru. Rămâne chestiunea fundamentală a Uniunii Bancare și a diferitelor organisme și funcționarea lor. Este necesară discuție în legătură cu cadrul general care nu este, după părerea noastră, interesul cetățenilor și nu uh, servește interesele cetățenilor și nevoile economiei reale și nici nu asigură un control democratic maxim. Așa că, um, studiind aceste rapoarte, uh, fiecare în parte, uh, trebuie, cred, uh, să abordăm și problema deficitului democratic și, după părerea noastră, întregul principiu al subsidiarității este subminat de existența acestor autorități cunoaște faptul că cetățenii din statele membre nu simt că au un control uh, asupra acestui proces. Mulțumim. De la Verzi, Sven Giegold. Ja, zunächst mal sind wir mit den ähm, vorgelegten. Da, äh, acest. Noi suntem de acord cu raportul și cu amendamentele de compromis, asta în linii mari și salutăm acest demers. Vreau doar să mai spun că noi avem nevoie de un mandat pentru protecția consumatorilor. De fapt, am hotărât care este mandatul și să vedem ce se întâmplă cu acesta e un lucru valabil și pentru liniile directoare, guidelines, care fac parte din regulamentul pentru cele trei agenții. Și în ceea ce privește EIOPA, uh, nu știu dacă putem să criticăm Uh, ce s-a întâmplat, pentru că nu a existat un omnibus 2 și un cadru juridic pentru această agenție. Și asta s-a întâmplat din cauza faptului că Consiliul nu s-a mișcat suficient de repede. Și mai mulți ani de zile această agenție, practic, nu a primit sarcini uh, în detaliu prin uh, legislație. Așa a fost situația și cel mai bine este ca uh, acele autorități de supraveghere care se coordonează să se gândească unde e nevoie de mai multă armonizare. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm cu una, cu două la capacitatea de a face legi, dar acolo unde există probleme transfrontaliere Acolo unde se ajunge la concluzia că se poate coopera pentru o mai bună armonizare, atunci e bine să permitem să se întâmple asta și dacă nu ne place, să o spunem răspicat. S-a întâmplat în această dimineață și acest drept trebuie să rămână neatins. Pentru că am văzut ce se întâmplă în momentul în care ai impresia că se face politică structurală respectând uh, Uh, textele scrise cu literă măruntă. Eu cred că cel mai bine este să fim prudenți. Deci, nu suntem de părere că uh, amendamentele uh, că nu suntem de părere că toate amendamentele au fost acoperite în compromis 17, 19 și alte câteva și cred că ar trebui să fim mai proactivi în ceea ce privește protecția consumatorilor și să nu descurajăm asta prin raport. Dar, în ceea ce privește problemele principale, finanțare și altele, noi suntem de acord cu linia propusă. Sunt unii care au spus că uh, s-ar putea descurca aceste agenții cu bani mai puțin. Dar cei care au vizitat aceste agenții știu prea bine că uh, Deja se lucrează cu un minim de resurse și uh, se lucrează mult. Prin urmare, ar fi interesant să vedem cum s-ar descurca cu resurse mai puține. Mie mi se pare că se ignoră realitatea când se spune asta. Ideea este că aceste agenții au niște sarcini extrem de numeroase și Consiliul în continuare le neagă uh, mijloacele financiare necesare, mai ales în ceea ce privește ESMA. ESMA are obligația de a prezenta anumite rapoarte și nu o să o facă, nu o să o facă, deci practic vor încălca uh, uh, legea pentru că nu au cum să facă acele rapoarte cu mijloace financiare care le sunt puse la dispoziție. Uh, la raportul financiar, în uh, exercițiul bugetar, întotdeauna s-a încercat deblocarea de fonduri pentru aceste agenții, dar nu știu zău cum s-a descurcat aceste agenții dacă tendința este de a le împuțina uh, fondurile. La fel și la AEB. Și la EOPA de pe acum începe treaba. Mulțumesc. Mulțumesc. Sunt alte intervenții? Elisa. Cășun. Um, <laughs> eu, eu queria apenas sublinhar alguns dos aspectos que. Aș dori să subliniez câteva. Ole Ludwig Sani, agora o que disse San Giggle. Câteva aspecte. Doresc să reiau uh, cele spuse de colegul Ludwig dar și cele spuse de colegul Sven Giggold. Aceste autorități, aceste entități, organisme, uh, um, au bugete similare de ani de zile. Nu uh, este interesul nostru acum să le blocăm bugetele. Știm că s-au acumulat uh, și anumite procese uh, ineficiente, dar trebuie să fim conștienți de un lucru. Aceste organisme sau există de puțin timp. Deci încă sunt în fază de rodaj și ele trebuie să găsească soluții tehnice de excelentă calitate să permită aplicarea unor texte legislative foarte importante care acum câțiva nu existau. În practică am făcut foarte multe. Mi-aduc aminte ce spunea fostul președinte de la ICON. Um, să nu uităm câte documente au fost publicate recent în aceste domenii. Enorm de multe s-au făcut foarte multe domenii legislative în ultimii ani. Deci aceste tinere autorități care au fost create doar de câțiva ani cu uh, participarea acestui Parlament acum trebuie să producă rapoarte uh, majore, au responsabilități foarte mari pentru a umple lacune din trecut. Deci aș spune că a limita acum bugetul acestor autorități uh, nu uh, este viabil, pentru că dacă le-am limitat bugetul, pur și simplu am discredita toate eforturile noastre uh, din ultimii ani, pentru că, practic, limitându-le mijloacele, limităm și posibilitățile lor de a funcționa. Aceasta e prima observație pe care vreau să o fac. A doua, privește obiectivul acestui corp legislativ care există acum și trebuie aplicat în mod adecvat și în mod armonizat cu piața internă. Trebuie să existe o anumită compatibilitate cu piața internă. Am făcut atât de multe eforturi pentru a adopta legislație orizontală pentru piața internă, așa că acum trebuie să dăm acestor autorități mijloacele necesare pentru um, a dezvolta condițiile specifice pieței interne. Deci trebuie să le dăm și bugetul uh, necesar. Apoi, celelalte surse de venituri la bugetul lor, știm cu toții că acestea sunt limitate. Și în ceea ce privește supravegherea acestor autorități, există limite și în finanțarea uh, acestor uh, autorități. Înțeleg acest lucru. Eu nu doresc să cer fonduri în plus, dar vrem ca toți să fim conștienți de limitele impuse dacă cerem unuia dintre organisme uh, să aibă mai multe intervenții cu un buget mai mic. Deci uh, trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și am să vă atrag atenția asupra lor. Știu că nu sunt lucruri noi, colegii de altfel le-au amintit în intervențiile lor, dar uh, ne aflăm aproape într-o situație de urgență. Trebuie să protejăm uh, munca acestor autorități tinere pe care le-am creat noi și care acum trebuie să obțină rezultatele pentru care au fost create. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am alte intervenții anunțate. De la agenții n-a venit nimeni. Atunci eh, revin la rolul meu de raportor și vreau să vă mulțumesc pentru numeroasele observații. Noi suntem, uh, să nu uităm, în procedura de descărcare de gestiune. Nu suntem uh, responsabili de uh, redefinirea cadrului, uh, de a acestor agenții sau uh, de finanțarea acestor agenții. Deci vreau să vă spun că aceste probleme, da, trebuie rezolvate pe termen lung, dar noi uh, nu o facem acum pentru că nu avem cum să soluționăm problema aici putem doar să o identificăm. Suntem uh, între Ciocan și Nicovală, cum s-ar zice, pentru că uh, identificăm problemele, dar apoi uh, susținem că agențiile trebuie să se financeze singure. Și e o situație extrem de dificilă aceasta în care ne aflăm acum, pentru că noi aprobăm posturi și apoi uh, spunem uh, celor din agenție, nu aveți decât să vă finanțați, vedeți voi cum. Uh, e o situație foarte tensionată. Și bineînțeles că merită să discutăm despre asta, dar nu putem să o facem decât punându-ne problema reformei generale a cadrului de funcționare a acestor agenții, nu nici de cum aici la descărcarea de gestiune. Există câteva diferen, divergențe de opinie și e clar că numai prin vot se poate rezolva asta, în cât de departe mergi cu interpretarea liniilor directoare. Am fost la Europa la Frankfurt și nu am uh, admirat uh, vederea de la înălțimea uh, zgârienorului unde e situată agenția. Nu asta m-a preocupat, să știți. Și oricum, eu mă duc în altă parte ca să admir skyline-ul din Frankfurt ci nici nu e vorba despre asta, susține președintele, ci se pune problema dacă, în acest caz, poate funcționa această instituție, pentru că are două temeiuri. Și, dată fiind această realitate, cum poate să producă această instituție mai multe rapoarte? E o chestiune de principiu și este un subiect care merită uh, punctat acum în exercițiul de descărcare de gestiune. Asta mai ales pentru că prin liniile directoare, prin aceste documente, apar lucruri uh, care se găsesc și în legislație. Nu vorbesc în numele domnului Langen, dar să nu uităm că suntem în plină procedură de negociere a actului normativ care va da de furcă EIOPA. Respectiv, îi va da foarte mult de lucru. Deci nu știu cum a priori am putea să avem pretenția de la EIOPA să vină cu standarde care de-abia acum sunt negociate în plan legislativ. E o dilemă și mi-ar fi plăcut să o uh, tratăm și în altă parte, pentru că acum nu pot decât să descriu problema în termeni abstracti. Dar mi se pare important să uh, spunem lucrurilor pe nume la ESMA există acea procedură a întrebărilor și a răspunsurilor. Nu sunt guidelines, dar uh, cei de la ESMA, deci AEVMP, oferă câteva instrucțiuni uh, organismelor uh, de supraveghere naționale care Uh, sunt uh, prezentate într-o manieră foarte inocentă, așa, pe pagina de internet a ESMA, dar, de fapt, au forță legislativă aproape obligatorie, obligatorie, de fapt. Și atunci se pune întrebarea, există un temei juridic pentru asta? Și în ce măsură sunt aceste linii directoare atot cuprinzătoare? pentru că de la ESMA uh, auzim săptămânal uh, că lumea este foarte ocupată cu directiva privind cerințele de capital 2, cu MIFID 2, cu EMIR. Sunt uh, lucruri care trebuie prelucrate la ESMA, chit că există suficiente temeiuri pentru a se acționa. Iar la AEB problema este una specifică, pentru că noi discutăm acum despre Uniunea Bancară și despre activitățile de supraveghere uh, la Banca Centrală. Iar AEB trebuie să fie supraveghetorul supraveghetorilor, dacă vreți, pentru că este supraveghetorii naționali. Cine definește ce? Cine uh, face acel cod de conduită? EBA prin linii directoare sau BCE în zona euro prin uh, uh acțiuni concrete pentru că supraveghează băncile naționale, nu-i așa? Și răspunde de structurile de control din uh, regimul național. Este o problemă cât se poate de reală și cât se poate de duplicitară și convingerea mea este următoarea. Vom avea o concurență nesănătoasă între uh, AEB și uh, BC și se vor lupta între ele pentru a afla cine are regulile cele mai bune, mai eficiente, mai corecte. Mi se pare că trebuie să analizăm problema ca atare, uh, dar la exercițiul de descărcare de gestiune nu putem decât să menționăm problema, având convingerea că soluția va veni altcândva din altă parte. Aceasta este poziția mea ca raportor. Am încercat să fiu succint. V-am spus că de-abia ce am trimis amendamentele de compromis colegilor de la diferitele grupuri parlamentare, suntem acum în plină dezbatere. Am nădejdea că vom ajunge la un consens, pentru că la control bugetar avem succes doar uh, dacă acționăm cu toții la unison și să nu uităm că ne așteaptă și plenara pentru a primi mandatul, de, mandatul final. Deci aceasta este procedura. Am ținut uh, să vă descriu. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vreau să vă spun că votul la Comisia Econ va avea loc pe 23-24 februarie. La control bugetar, votul va avea loc pe 24 martie. Și avem câteva termene de respectat, astfel încât votul în plenară e prevăzut la a doua sesiune din aprilie. Cam așa ne poziționăm noi, calendaristic vorbind. Am închis acest punct de pe ordinea de zi. Mă uit să văd dacă invitatul nostru a sosit. Am vrut să-l primim aici la prezidiu. E vorba de punctul 16. Dialogul de uh, reglementare a piețelor financiare. Dacă nu, întrerup această ședință până ce vine invitatul de la comisie. E afară deja? Doar un minut pauză până ce se instalează doamnele și domnii de la comisie. Thank you very much indeed. We... Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o discuție cu directorul adjunct general de la DGS de la Comisie. Va face o prezentare membrilor ECON în legătură privind dialogul între UE și SUA privind reglementarea piețelor financiare, care a avut loc la Washington pe 12 ianuarie. Și s-a făcut și un schimb de informații în legătură cu reglementările um, privind uh, standardele în domeniul um, în lui de reglementare a piețelor financiare. După prezentarea inițială va avea loc o dezbatere cu membrii care vor cere spontan cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. I hope this is the good one. Thank you very much. Sorry, I'm just... Was... Mulțumesc, îmi cer scuze pentru întârziere pentru că încă o dată m-am pierdut pe coridoarele Parlamentului. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat uh, să facem uh, această informare în urma dialogului privind reglementarea piețelor financiare între UE și SUA. Ultimul dialog a avut loc uh, acum câteva săptămâni, pe 12 ianuarie 2015 la Washington. Cel precedent a avut loc la Bruxelles în luna iulie 2014. Ambele delegații au dat publicității o declarație pe 15 ianuarie și, din câte am înțeles, aceasta a fost transmisă Parlamentului. Discuția a fost constructivă, a avut loc într-o atmosferă pozitivă și a fost în mod clar dominată de discuția privind regimul echivalențelor pentru instrumentele derivate care merg bine, dar voi reveni la acestea ceva mai târziu. Ne-am uh, întâlnit cu o delegație numeroasă în care au fost reprezentate toate agențiile principale din SUA, EFTC, SAC, PPIOB și uh, colegii de la um, de la Rezerva Federală. Uh, Vă face o informare scurtă și precisă și apoi voi răspunde, bineînțeles, uh, la întrebările noastre dacă veți solicita mai multe detalii. Cea mai importantă parte a discuției s-a referit la regimul echivalențelor pentru instrumentele derivate. După cum știți, purtăm discuții cu um, Statele Unite de vreo un an și jumătate deja și discuțiile au fost blocate mai mult sau mai puțin cu fostul președinte al CFTC, domnul Gensler, și apoi au continuat cu McVention. Am făcut progrese în timpul președinției acestora și am avut discuții cu noul președinte Tim Messett în iunie și am ajuns într-o fază a negocierilor în care ne aflăm aproape de a fi atins uh, condițiile necesare pentru a declara echivalența. Nu chiar în această fază, dar uh, săptămâna viitoare merg din nou toate reunite când poate vom încheia negocierile. Partea americană a propus un sistem de înregistrare deci uh, nu au putut să se renunțe la înregistrarea produselor europene în Statele Unite pentru că acest lucru nu este posibil uh, conform legislației americane, dar oferit uh, măsuri simple pentru a înlocui o mare parte uh, din uh, condiții și acum discutăm detaliile. Discutăm momentul de față despre modul în care vor funcționa aceste echivalențe. Răspundem, bineînțeles, întrebărilor părții americane care vor fi transmise organismelor de supraveghere Iată care este situația, dar uh, negocierile merg bine și ne aflăm destul de aproape de încheierea unui acord. După ce vom fi ajuns la un acord în legătură cu parametrii pentru uh, rezolvarea problemelor de reglementare, ESMA va trebui să aibă rol de lider în discuții inițiale privind cadrul de cooperare între organismele de supraveghere. Uh, pentru că noi considerăm că este necesar ca principiile de bază pe care se va baza această cooperare să se regăsească în decizia de echivalență. Aceasta a fost uh, uh, subiectul care a acoperat cea mai mare parte a discuțiilor uh, și am avut alte discuții în ziua următoare la CFTC și probabil vom avea noi discuții săptămâna viitoare, pentru că săptămâna aceasta am primit nouă contribuție din care CFDC, care este uh, interesantă, dar mai trebuie discutată în detaliu. În ordinea importanței, să spunem, sau conținutului în uh, discuții, al doilea subiect uh, important din discuție a fost în legătură cu benchmark-urile partea americană a explicat uh, unde ne aflăm în cadrul procesului legislativ cu colegiuitorii, care sunt motivele pentru care Comisia a făcut o propunere legislativă privind benchmark-urile și ce are de gând să facă Statele Unite pentru a pune în aplicare în cadrul jurisdicției lor prin principiile IOSCO. Um, mm, toate detaliile nu sunt încă clare, așa că discuțiile continuă ca să încercăm să înțelegem dacă Statele Unite au de gând să adopte legislație pentru a nu trebui să facă apel doar la autoreglementare din sector, așa cum uh, s-a întâmplat până acum. Al treilea subiect important a fost până în aplicare a legii vocal. Partea americană ne-a făcut o informare și noi am făcut la rândul nostru o informare în legătură cu stadiul uh, discuțiilor uh, în Consiliu și Parlament în um, legătură cu discuțiile privind băncile structurale. Um, Statele Unite speră că vor finaliza punerea în aplicare în iulie anul acesta. Și Rezerva Federală eh, studiază implicațiile extrateritoriale ale aplicării regulii pentru a minimiza aceste consecințe sau implicații. Uh, we explained why we believe am explicat de ce credem că e nevoie de un alt grad a securitizării piețelor în Europa pentru a asigura finanțarea pentru economie, în special în acele zone ale Europei unde finanțarea prin bănci e mai dificilă decât în alte părți. Am explicat legătura dintre această inițiativă și încercarea noastră de a revitaliza creșterea economică în Europa și căutăm susținerea Statelor Unite în diversele foruri internaționale în această inițiativă a noastră. Trebuie să spun că primirea a fost uh, relativ diferită între Fed și trezorerie. Fed s-au arătat um, reticenți la astfel de inițiative purtate la nivel internațional, deoarece ei nu au probleme în Statele Unite cu așa ceva și ca atare uh, nu doresc să promoveze niciun cadru internațional pentru securitizare, în special dacă ei ar fi cei care ar parafa, dacă vreți, uh, vreun astfel de model uh, la nivel înalt de securitizare. Pe de altă parte, trezoreria a fost mai înțelegătoare că acest lucru ar fi important pentru Europa ca să-și realimenteze creșterea, sigur, dintr-un punct de vedere macroeconomic, sporind potențialul de creștere în Europa, este ceva ce uh, e de interes uh, și pentru Statele Unite și ne-ar putea ajuta să promovăm. Am uh, marcat o colaborare bună în domeniul asigurărilor. Există înțelegere între ambele părți și angajament din partea ambelor părți în ce privește asigurările colaterale. Din partea UE am avea nevoie de un proiect de mandat de negociere din partea Consiliului. Statele Unite nu au nevoie de un mandat formal, însă trebuie să informeze în mod adecvat legislatorul Um, potrivit legii Dodd-Frank. Presupunând că am putea obține un astfel de mandat, atunci am putea lansa și negocierile, poate în luna mai a acestui an. Am progresat și în ce privește auditul, relația între serviciile relevante ale Comisiei și PCOB. Sunt foarte bune și în continuă ameliorare. Agenția americană a acceptat să-și exprime angajamentul într-o declarație comună în ce privește un acord cadru de cooperare USU în ce privește auditul. Odată ce vom obține un astfel de acord, cooperarea transatlantică se va ameliora. Trebuie să mai menționez că am trecut, ca să nu zic am suferit, printr-o explica, explicație de 20 de minute Uh, asupra felului în care uh, Statele Unite mm, respectă acordul la bază 2 și uh, în ce măsură Europa trebuie să se alinieze la acest acord și noi a trebuit să explicăm că diferența majoră între cele două jurisdicții ține de felul în care tratăm cv urile Atunci când uh, baza uh, va fi revizuit, atunci, odată ce Uniunea Europeană va fi introdusă această revizuire în propria legislație, această diferență între SUA și UE uh, va dispărea. La rândul lor ar trebui să amendeze cerințele potrivit Basel II și asta în baza suveranității colegislatorului în Europa. Așa cum și Congresul American ar face dacă ar trebui să practice un exercițiu similar. În fine, am discutat uh, uh, rezoluția antidumping importantă nu doar pe agenda Comisiei, ci și pe agenda uh, internațională. Am explicat în ce măsură Comisia este deschisă la propunerile pentru CCCP în cursul acestui an. E un subiect însă deschis, se discută încă la Comisie iar colegislatorii nu au asumat nicio orientare în etapa de față și propunerile pentru uh, instituții financiare non-bancare uh, vor apărea fie concomitent, fie ulterior. În fine, am discutat și despre TLAC. Uh, Statele Unite ne-au informat că intenționau să implementeze aceste măsuri într-o măsură echivalentă și probabil similară cu QES. În anticiparea relațiilor cu Uniunea Europeană. Noi le-am spus că în privința în ce ne privește pe noi, situația e diferită, deoarece Uniunea Europeană are o anumită etică și ne-am dori ca rezultat al QS măsura TLAC să fie adaptată, nu să fie mai puțin riguroasă, ci mai compatibilă cu măsurile noastre, așa încât nu toate băncile să fie supuse unui dublu standard și rezerva de tip buffer. La sfârșit va trebui să așteptăm recalibrarea finală înainte de a explora posibilitățile de propunere pentru Parlamentul European a unor amendamente ca să vedem cum amendăm, cum adaptăm TLAC practic la achiul comunitar. Acesta a fost ultimul punct discutat cu partenerii americani și Acum accept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele, și dau acum cuvântul colegilor mei, întâi de toate domnule Masur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule director, pentru această dare de seamă foarte detaliată. Am întâi o întrebare de ordin general. Comisia în special, comisarul Barnier din mandatul anterior a jucat un rol cheie. Deci comisia stabilise un uh, tablou de bord, dacă vreți, un tabel recapitulativ al textelor asupra cărora comisia luase inițiativa și care preciza cu actualizări periodice stadiul în care se află procedura de adoptare a acestor texte de către legislator și care decurgeau din deciziile întâlnirilor G20 succesive după criza de la Lehman Brothers. De partea americană, textul principal a fost, așa cum știm, legea Dodd-Frank, un text deosebit de lung, complex, imposibil de descifrat de cealaltă parte a Atlanticului, cu excepția experților comisiei, de unde și întrebarea mea. Iată, la câțiva ani mai târziu, suntem noi oare în măsură să înțelegem cât de cât ce s-a întâmplat realmente în Statele Unite de când s-a adoptat legea Dodd-Frank? Impresia generală la vremea adoptării legii era că totul va depinde de condițiile de aplicare, de textele de aplicare și felul în care organele de supraveghere, ele însele reformate, vor interpreta și vor aplica legea Dodd-Frank. Înțelegem noi oare deci situația americană uh, din punct de vedere juridic? Putem oare considera că și-au făcut temele de casă? pe care singur le asumaseră, dar care le fuseseră recomandate de G20. Și în pozițiile pe care noi le-am luat, în textele pe care noi le-am adoptat, dacă există în toate acestea astăzi mai multă convergență decât divergențe față de Statele Unite. Sau dacă persistă convergențe notabile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lamasur, spune președintele. Acum, doamna Elisa Ferreira, coordonatoarea noastră. De Și eu aș uh, dori să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte importantă și aș întreba Încă de pe acum, uh, domnule director, v-aș ruga, domnule director uh, Garces, să ne dați mai multe informații în legătură cu anumite aspecte. Și anume, aceste negocieri bilaterale care au avut loc uh, în ultima vreme arată că încercăm să ne apropiem legislația de cea din Statele Unite, dar există încă diferențe între piețele noastre financiare de cele două părți ale Atlanticului. Așa că mă întreb, Comisia folosește uh, rezultatul acestor negocieri, de exemplu, în cadrul negocierile TTIP. Deci, uh, rezultatul acestor negocieri bilaterale complicate și dificile, cum sunt folosite și cum sunt văzute în cadrul unui acord mai global, cum este uh, TTIP, uh, acord în curs de negociere și apoi cum se încadrează aceste negocieri cu cele din alte sectoare, energie, cercetare, uh, agricultură și așa mai departe. Deci, uh, cum se uh, Uh, completează aceste negocieri sectoriale? Și apoi, la aceste întâlniri, în ce măsură ați identificat deja o linie roșie? Ați, cunoașteți deja uh, care este marja de manevră? Când primiți uh, mandatul de negocieri, știți uh, care sunt marjile și atitudinile de adoptat în negocieri? Uh, și cum vă coordonați cu colegii de la Comisie care lucrează la negocierile TTIP. Deci aș dori să înțeleg care este strategia europeană în acest domeniu uh, fără a ajunge la concluzia că trebuie să protejăm acest uh, sector de orice alte negocieri sau că trebuie să folosim negocierile în acest uh, sector ca pârghie pentru alte sectoare. Dar doresc doar câteva mm, informații care ne-ar putea fi utile și în alte sectoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Van Nivenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru informația actualizată și aș dori să vă adresez o întrebare relativă la benchmark-uri. Am fost mai degrabă surprinsă când v-am auzit vorbind despre probleme cu discuțiile uh, echivalării vis-a-vis de state terțe. Există sau nu intenții de uh, vreo legislație în acest sens în Statele Unite? Ca raportor pe acest dosar, eu am avut contact direct cu multe din organizațiile pe care le-ați citat și mi-au spus în termeni foarte clari că nu aveau nici cea mai mică intenție să facă propuneri echivalente cu propunerile noastre legislative. Poate ne puteți da mai multe detalii asupra discuțiilor pe care le-ați avut pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc spune președintele. Acum aș vrea să știu dacă sunt și alți colegi care doresc să intervină. Domnule De Bacher. Foarte pe scurt, mulțumesc și eu comisie pentru prezență. Dezbatem uh, legislație nouă în ce privește tranzacțiile financiare uh, și mai ales folosirea uh, colateralelor în astfel de tranzacții ați discutat acest subiect formal sau informal cu partenerii americani? Cum analizează ei problema? FSB încă se uită la uh, um, marge de ajustare și alte standarde. Uh, aceste elemente vor apărea după ce adoptăm legislația în Uniunea Europeană sau dezbateți deja la nivelul dumneavoastră pentru a vedea în ce fel putem uh, armoniza uh, jurisdicțiile? Mulțumesc. Domnule Langa. Din păcate eu n-am ascultat prezentarea, dar am o întrebare scurtă în continuarea întrebării adresate de colega Van Nieuwenheiser. Ce, care este situația echivale, echivalențelor cu EMIR? Pentru că au apărut o serie de întrebări fără răspuns deocamdată și m-ar interesa ce s-a întâmplat uh, în cea de-a doua jumătate a administrației Obama. Pentru că s-a schimbat raportul de forțe din Congres și din Senat. Și cu ce urmări pentru asta? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, adrese și eu una. De financial. E vorba de serviciile financiare în cadrul TTIP. Și aș vrea să știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să comenteze în ce fel serviciile financiare ar putea fi incluse în negocierile TTIP? Potrivit scenariului în care ele nu ar fi uh, incluse, ce s-ar întâmpla dacă FM, MRD sunt cele mai bune opțiuni, reprezintă cele mai bune opțiuni? All right. Euh, pour, pour répondre euh, euh, à Monsieur Lamassoure. Ca să răspundă întâi de toate domnului Lamassoure. E limpede că de la bun început am avut abordări diferite față de americani. Ei au ales să creeze un cadru care avea avantajul de a oferi o lizibilitate de ansamblu și apoi să umple căsuțele sau sertarele, dacă vreți. Noi, în ce ne privește, am ales să înaintăm text cu text, o situație care e mai conformă cu tradiția noastră juridică și legislativă. Așa încât, multă vreme, era complicat să înțelegem unde suntem, pentru că abordările erau complet diferite. Astăzi continuă să fie adevărat nu doar în ce privește Statele Unite, pentru că, așa cum știți, domnule deputat, avem mai multe sute de acte de punere în aplicare și acte delegate de adoptat, inclusiv documente tehnice, în anumite caluri. Atâta vreme cât astfel de texte nu sunt adoptate, în practică, legislația ca atare nu este nici ea aplicabilă. Așa încât, într-o altă măsură, ne confruntăm totuși cam cu aceeași problemă ca și americanii. Construcția noastră instituțională face ca avem un grad înalt de specificare a normelor în textele de nivel 1 și 2, în vreme ce americanii, pentru că adesea au supraveghetori federali, ei bine, li se delegă acestora niște puteri specifice. Noi, sigur, avem 28 de autorități, e adevărat acum coordonate de autoritatea europeană, ele aplică textele, dar vă dați seama că avem un grad de specificare a normelor mult, mult mai mare decât americanii. Sigur, acest lucru are avantaje și dezavantaje și, firește, afectează rapiditatea efortului nostru colectiv. Deci lucrurile sunt complexe și ce putem spune în termen general, în ce privește produsele derivate, an la rând americanii au fost mult mai avansați decât noi, uh, lucruri care corespund cu EMIR. Încet, încet i-am ajuns din urmă și uh, mă răspund astfel întrebării domnului Lange. Cred că și altcineva s-a referit la acest lucru. În domeniul băncilor, lucrurile se întâmplă cam la fel. Nu mai trebuie... Ei nu uh, au trecut printr-un proces legislativ complex. Ei au um, început mult mai uh, târziu decât noi, în timp ce noi luptam cu CRD și CRD4 și practic ajungem cam în același timp la o arhitectură de punere în aplicare a acordurilor de la Basel, uh, potrivit unor revizuiri făcute de Comisia de la BAL mai apropiate de text. Acest lucru se explică prin faptul că americanii aplică acordurile Basel 3 la 19 bănci. Iar noi trebuie să aplicăm aceste texte celor 8.000 de bănci europene. Vă dați seama că uh, trebuie să uh, ținem seama de specificitățile tuturor băncilor de care spunem bănci cooperative și toate celelalte genuri. Acum, în ce privește convergența, respectiv divergența, e punctul poate cel mai interesant, pentru că putem constata că discutarea echivalențelor sub emi demonstrează că nu e o diferență de aspirații, avem un scop uh, comun și uh, foaia de parcurs a 20 era foarte limpede. Ambele jurisdicții au pus în aplicare aceste recomandări în manieră onestă și pertinentă. Însă, pentru că noi nu am discutat suficient și suficient de, de vreme, logica noastră de punere în aplicare e diferită. Felul în care ne-am construit abordările uh, sunt diferite. Noi avem o legislație, iar dincolo există două autorități dintre care una este CFTC, care au o, o, uh, o marjă discreționară foarte largă de aplicare a textelor. Puterea discreționară uh, la noi e una dificilă, ca să spun așa. Și în ce privește piața internă, e puțin de dorit în ce privește autoritățile naționale. Și revin la punctul precedent. Ca atare, noi avem niveluri de specificare Uh, obiectiv poate prea sporite, dar greu de evitat, din cauza idiosincraziilor în Uniune. Concluzia mea, și astfel răspund unei uh, întrebări relative la marjele de ajustare, celebrele haircut. Ar fi în interesul nostru să dispunem de o mai bună înțelegere reciprocă să vă putem informa aici în Parlamentul European atunci când e vorba de a lansa texte și e întotdeauna bine de știut că cu cât abordările și construirea reglementării de o parte de data Atlanticului sunt mai uh, apropiate, cu cu atât mai ușor va fi să avem mecanisme de echivalare și cu atât mai ușor vor um, acționa și organismele de supraveghere respective. În ce privește rezoluțiunea instituțiilor non-bancare și în special CCCP, care au o natură globală și aici ar putea interveni o, probleme, o problemă sistemică, întâi de toate, e probabil ca autoritățile europene și americane să fie prezente în astfel de colegii de rezoluțiune pentru astfel de cazuri. E important, deci, ca diagnosticele pe care le punem și instrumentele pe care le utilizăm să fie compatibile. Iată de ce am sugerat colegilor americani ca foarte rapid, foarte devreme, încă înainte de a scrie primul rând al unei legislații comunitare, să vedem dacă analizele uh, noastre sunt convergente, dacă diagnosticul nostru este similar și în chiar stadiul de concepție a textelor să uh, beneficiem de o abordare comună, fără a prejudicia, desigur, uh, dreptul suveran al Parlamentului de a amenda astfel de propuneri de text. relativ la benchmark. Eu înțeleg ce ați înțeles și dumneavoastră, anume, americanii cred că autoreglementarea e ok și funcționează. Noi avem un punct de vedere opus. Credem că istoria recentă ne-a arătat că lucrurile nu merg chiar așa de bine și că e nevoie de un cadru de reglementare și de intervenție publică în acest sector. Cu toate acestea, colegii americani nu s-au exprimat în mod uh, clar dacă au o poziție definitivă, nu au spus nu vom legifera. Au fost mult mai puțin limpezi în exprimare și noi am subliniat că dacă nu există legislație Statele Unite pe această temă, firește, nu există temei pentru un proces de echivalare. Ceea ce antrenează următoarea întrebare. Avem nevoie de o a doua opțiune. Pentru că ar putea fi în interesul industriei europene să ne putem baza pe uh, lipsa unor benchmarks comune UE-SUA. Însă nu e scopul unei astfel de întâlniri de o zi să discutăm subiecte atât de specializate și deci nu am făcut-o. În ce privește EMIR, a doua zi m-am dus la CFTC pentru a purta o astfel de discuție. În cadrul pe care vi-l descriu nu avem nici timpul și nu e nici formatul adecvat pentru astfel de discuții. Văd că domnul de Delangan a trebuit să părăsească sala, dar cred că am răspuns la întrebarea dumnealui în declarația mea introductivă. Pe scurt, în vreme ce discuțiile la ce în special au fost foarte complicate și dificile în trecut, devine limpede că din septembrie 2014 președintele Masad a dat o altă dinamică părții americane și astfel am putut ajunge la un acord satisfăcător pentru ambele părți. Am parcurs o cale lungă în a umple diferențe uh, majore. Acum suntem practic pe ultima sută de metri. Sigur că e o fază mai complicată. Asta facem acum dar suntem încrezători că în lunile care vin vom obține elemente pentru o decizie. Și cu siguranță înainte de termenul limită de 15 mai. Acum, răspunzând doamna Eliza Ferreira, și care se leagă de întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, relativă la TTIP. FMRD este bun pentru o înțelegere reciprocă mai bună, tocmai pentru a aborda absolut toate temele uh, reciproce și, practic, nu este un forum de rezolvare a disputelor. Nu a fost conceput uh, ca așa ceva și, odată ce ne exprimăm uh, neliniștile, le și abordăm cu, în mod bilateral cu partenerii adecvați. În esență, e un instrument soft, dacă vreți, prin care, dialogând mai des și mai în profunzime, obținem rezultate non-neglijabile. Însă acesta nu e un instrument care în sine să poată asigura convergența reglementărilor între UE și SUA. Deci, acest dialog e oarecum diferit față de dialogul purtat în cadrul TTIP. Și dacă vreți, într-adevăr, e o a doua opțiune, dacă vreți. E util, dar nu e același lucru. Special în ce privește convergența reglementară nu deranjează pe nimeni. Adesea, cum e și cazul benchmark-urilor, avem fiecare câte o poziție, nu suntem de acord, asta e, discuția se oprește aici. Suntem de acord că nu suntem de acord. Ajung acum la întrebarea domnului Ferreira. Cred că poziția comisiei e foarte limpede și sunt prudent. Nu, așa cum știți, nu avem responsabilitatea principală pentru negocierea TTIP și orice s-a făcut în domeniul serviciilor financiare trebuie să fie analizat în cadrul global al echilibrului negocierilor. Însă, poziția Comisiei de până acum a fost aceea că noi ne dorim să deschidem o discuție la capitolul servicii financiare sub TTIP și Credem că aceste discuții ar trebui să aibă drept area de aplicare atât accesul pe piețe cât și convergența, spre deosebire de colegii americani, nu credem că putem discuta accesul pe piață fără a vorbi și de convergența reglementară. Asta din multe motive. Unul dintre acestea e înrădăcinat în legislația adoptată în acest Parlament, acolo unde conceptul de echivalență, de echivalare a legislațiilor este central. Asta înseamnă că orice legislație primară sau secundară se leagă foarte clar de <coughs> leagă foarte clar convergența cu accesul pe piață. Pentru că nu putem adresa unei jurisdicții terțe în ce privește teme esențiale în legislației noastre. Sigur că e o echivalare bilaterală, nu cerem întregii lumi să aplice aceleași uh, uh, legislație ca și noi, dar trebuie să existe o convergență a normelor pentru a putea căpăta acces pe piața noastră pentru jucători pe piața financiară externă UE. Atât despre TTIP. Nu cunosc strategia uh, colegiului, aceasta nici nu a fost încă discutată pentru a orienta negocierile TTIP, iar poziția declarată a Comisiei e cea pe care tocmai am exprimat-o altă parte a întrebării domnului Ferreira și voi încheia cu aceasta era în ce fel aceste dialoguri bilaterale uh, în mod practic iau loc și cum um, afectează ele TTIP. Ei bine, ele nu interacționează cu TTIP, ci se desfășoară așa cum au făcut-o dintotdeauna, adică ori de câte ori ne confruntăm cu o problemă de convergență, uh, de reglementare cu colegii americani, încercăm să o rezolvăm în bunul interes al tuturor jucătorilor de pe piață. Și aici avem nevoie de un set eficace de reguli, mm, dar nu uh, ne dorim firește un dublu set de reguli și în măsura posibilului încercăm să promovăm niște piețe cât se poate de asemănătoare de ambele părți ale Atlanticului pentru uh, tranzacțiile financiare, bazându-ne pe buna relație reciprocă. Cum spuneam, ori de câte ori ne confruntăm cu vreo problemă, cum a fost cazul produselor derivate, cum avem acum cu benchmark-urile, atunci lansăm astfel de dialoguri informale în încercarea de a găsi soluții. Acesta e procesul pe care l-am uh, urmat în ce privește produsele derivate. Nu știu dacă există vreo legătură. Noi, ei, nu fac nicio legătură cu TTIP-ul, pentru că astfel de dialoguri au avut, uh, au avut loc și în trecut și sunt sigur că vor continua să existe chiar și în cazul în care TTIP a reșuat pentru că atunci când există două seturi de norme și acestea uh, nu converg, noi trebuie să putem rezolva problemele punctuale. Sigur că cu cât mai bun e acest uh, proces, cu cât mai eficace, cu atât își dau seama americanii că nu e nevoie de reguli în cadrul TTIP. Dar nu am tradus niciodată această idee uh, în negocieri. Încercăm ca lucrurile să meargă înainte în măsura capacităților noastre, așa încât piețele să funcționeze într-un mediu sigur și nu prea covârșitor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Deci, am încheiat punctul 16 de pe ordinea de zi. La diverse, mă gândesc că nu e nimic de semnalat. Punctul 18, următoarea ședință, luni 23 februarie de la orele 15 la orele 18.30 și în ziua următoare de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Vă mulțumesc tuturor! La revedere!